raport față de bugetul uh, aprobat pentru anul trecut. Deci de la 1 miliard 600 de mii trecem la 150 de milioane. sicuramente meglio di chiunque altro, le proiezioni degli impegni per l'agricoltura sono. Agricultura și uh, proiecțiile agricole uh, variază foarte mult uh, în timpul unui singur an. Deci ceea ce s-a folosit pentru, pentru programarea financiară a fost um, folosită și pentru proiectul de buget pe care Comisia îl va publica în aprilie și varianta finală a fost modificată substanțial de scrisoarea de uh, amendament din toamnă. Deci, față de uh, anul, pe, față de marșa pe 2011, această marșă este una mică. Ceea ce aș dori să propun astăzi și ceea ce am dorit să comunic tuturor comisiilor de specialitate a fost să vă spun că avem nevoie de un efort strategic. Vreau ca toată lumea să înceapă să lucreze la buget și să își definească propriile priorități. Gândiți-vă ce doriți să existe în bugetul pe 2012. Vreau să-mi spuneți care sunt prioritățile dumneavoastră ca parte din strategia 2020 și în funcție de specializarea dumneavoastră în această comisie, aș vrea să îmi spuneți care sunt prioritățile dumneavoastră, să-mi spuneți în ce domenii doriți să existe intervenție mai importantă și care sunt prioritățile noastre negative, negative, dacă le pot spune așa. Care sunt cele care nu au dat roadele așteptate. Trebuie să folosim uh, resurse de calitate mai bună resurse care nu sunt niciodată suficiente pentru obiectivele noastre la nivel european. Trebuie așadar să facem uh, anumite eforturi și în privința programelor pilot și a acțiunilor pregătitoare, uh, lucru care reprezintă într-o mare măsură prerogativul Parlamentului și care vor face parte din marja disponibilă. Deci acest lucru va fi prevăzut în plus față de buget, dar care, într-o ultimă instanță, ne limitează oarecum uh, spațiul de manevră. Eu propun uh, anumite, uh, ca anumite acțiuni pregătitoare și proiecte pilot să fie relansate pentru 2012 și, de asemenea, propun să încercăm să analizăm acele proiecte pilot și acțiuni pregătitoare care funcționează deja, care sunt deja în derulare, înainte de a introduce noi astfel de proiecte. Uh, pentru că mai întâi trebuie să facem o evaluare concretă a modului în care ele funcționează, dacă sunt eficiente, și să folosim resursele care au fost investite bine, continuând să facem investiții în domeniile în care acestea uh, dau roade. Cu toții suntem implicați în procedura bugetară, această problemă depășește Uh, limitele Comisiei pentru buget, cu toții suntem implicați, așa trebuie să dăm dovadă de gândire strategică și să ne definim uh, cu toții prioritățile fiecare comisie pentru domeniul său de specialitate. Trebuie să acționăm astfel uh, pe întreaga procedură bugetară și să conturăm priorități foarte clare. Când avem în aprilie propunerea comisiei, trebuie să uh, venim cu amendamente concrete, cu cifre și când vom discuta documentul financiar, va trebui să fim foarte eficienți în exercitarea prerogativelor Parlamentului în privința bugetului. Acestea fiind uh, spuse, uh, mingea este acum în terenul dumneavoastră și aveți răspunderea foarte importantă de a fi consecvenți, eficienți și foarte uh, um, eficienți în uh, efortele dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult, Francesca, spune domnul președinte. Vom face tot posibilul pentru a apăra pacul în interesul tuturor europenilor. Are acum cuvântul domnul raportor, domnul Capula Santos și apoi ceilalți vorbitori. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream și eu să-i spun bun venit domnei Balțanii Anul trecut um, am lucrat foarte bine cu uh, dumnea ei și faptul că se ocupă și anul acesta de um, raportul pentru buget uh, îi reprezintă o garanție uh, că vom lucra în mod foarte eficient și în mod foarte coordonat. Încă nu am avut o dezbatere, așa încât nu pot decât să vă comunic propria mea opinie. Așa cum a spus și doamna Balzani, marja este una foarte restrânsă, în cele patru uh, părți principale ale bugetului. În ceea ce privește plățile directe, în privința măsurilor de piață, dezvoltare rurală și în privința programelor specifice. Uh, uh, Creditele sunt foarte dezechilibrate, în special în ceea ce privește plățile directe. Eu aș dori să uh, lucrăm la bugetul prevăzut pentru măsurile de piață, ținând cont de așteptările existente. Piețele de mărfuri trec printr-o perioadă dificilă, lucru care are un impact uh, asupra Europei întregi în ceea ce privește uh, producția. Industriile, um, sectoarele importante, precum industria crescătoare de um, vite, de asemenea se confruntă cu probleme foarte mari. În privința externalităților, nu putem um, face o evaluare foarte precisă, avem probleme legate de alimente, dacă ne gândim la situația din Africa de Nord, tragedia recentă din Japonia, toate acestea vor avea consecințe pe care uh, la acest moment nu le putem evalua consecințe asupra producției nu doar în Europa, ci în întreaga lume prin urmare, trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte și uh, va trebui, de asemenea, să ne concentrăm asupra instrumentelor financiare de care are nevoie Uniunea Europeană în acest context al anului 2011, instrumentele necesare pentru a face față principalelor dificultăți. În privința programelor uh, specifice, în ciuda faptului că creditele sunt nesemnificative față de restul creditelor la buget, cred că ele vor, repre- ele vor prezenta un oarecare interes pentru comisia dumneavoastră, deși nu reprezintă în excelență un subiect legat de agricultură. De exemplu, programul Alimente pentru școli Um, el face parte nu doar uh, dintr-o strategie de luptă împotriva obezității, ci și dintr-un program de educare um, a populației de a um, se alimenta sănătos. Avem de asemenea programe legate de lapte și de uh, anumite aspecte legate de bunăstare animală. Trebuie să continuăm uh, cu aceste eforturi. Dragi colegi, uh, pentru moment uh, acestea au fost comentariile mele. Aștept cu interes comentariile colegilor și sper că în 2011 vom putea distribui în mod mai eficient uh, acest buget care rămâne undeva în jur de 60 de miliarde de euro. Să sperăm. Deci acest buget este în continuare unul important și sper că îl putem folosi în mod eficient. Mulțumesc, Luis, domnul președinte. Doamne McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, comisiei și domnului uh, Capula Santos. Vreau să-i uh, urez mult succes pentru succesul pe 2012. Acest parlament a avut experiență foarte dificilă cu experiența pe 2011 Uh, în raport cu relațiile dintre instituții și cu rezultatul final. Uh, sper că pentru bugetul pe 2012 vom avea un rezultat mai bun. Este încă prea devreme pentru a discuta detalii, dar uh, am văzut că s-a ridicat în discuție problema măsurilor de piață. Cred că e foarte important ca aceasta să fie una dintre prioritățile noastre. Ultima dată am avut o problemă cu aprobarea liniilor de cont uh, un lucru pe care, de care trebuie să ținem cont în uh, discuțiile pe care le purtăm. Aș vrea să știu dacă Comisia ne poate spune care este situația plăților directe în 2013, dacă există o amenințare a reducerilor plăților directe pentru statele membre, dacă mai continuă să existe această amenințare. M-ar interesa să aud un răspuns din partea reprezentantului Comisiei. Domnul Capola Santos a vorbit despre uh, programele de introducere a laptelui și a um, fructelor în școli, ca și programele veterinare. Aș vrea să... Dar cred că este foarte pertinentă și problema alimentelor la nivel mondial, având în vedere crizele actuale. Însă marjele noastre sunt foarte strâmte și noi reformăm acum pacul. Uh, chiar dacă nu există neapărat o legătură directă, sunt sigură că anumite elemente vor reveni în discuțiile acestor subiecte voi încheia spunând că sper ca că Parlamentul, ca partener egal în procedura bugetară, să, aibă un, să obțină un rezultat mai bun anul acesta. Conse întâlnirile noastre cu Consiliul nu uh, au fost neapărat încununate de succes. Nu știu dacă Consiliul înțelege adevăratele dimensiuni ale problemelor legate de, um, de agricultură. Oricum îi doresc mult succes uh, domnului uh, Capula Santos. Mulțumesc. Mario și apoi domnul Lavia are cuvântul. Come componente la Comisiunea Agricultura eh, la... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Ca membru al eh, Comisiei Agri doresc să-i mulțumesc domnului Balțanii pentru că a binevoit să vină în fața noastră pentru a ne prezenta îndrumările pentru următorul buget. Sectore, sin dall'inizio della și, în primul rând, pentru faptul că dorește să coopereze cu uh, comisiile de specialitate de la bun început. Acest lucru nu poate fi decât unul pozitiv și uh, sunt într totul de acord cu uh, această abordare. Doamna Balzani dorește să uh, îndrepte acest buget către strategia 2020 și uh, să um, îl uh, asocieze procedurii uh, bugetare anuale. Suntem la um, sfârșitul unei perioade de programare financiare și ne dăm seama că suntem limitați în modul în care putem folosi resursele de care dispunem. Pe de altă parte, fără îndoială, trebuie să ținem cont și de experiența procedurii bugetare de anul trecut care ar trebui să ne învețe ceva. La sfârșitul uh, anului am primit uh, o solicitare din partea Consiliului și a statelor membre pentru uh, credite de plăți, lucru care a schimbat substanțial capitolul 2 al bugetului, titlul 2. Trebuie ca în comisia noastră și să, să fim foarte atenți uh, ce solicitări facem. Sunt de acord cu doamna Balțani că de la bun început trebuie să începem să analizăm proiectele pilot și eventuale acțiuni pregătitoare. Trebuie să alegem cele mai bune experiențe din anii trecuți și să o construim pe baza lor. De asemenea, doresc să subliniez că, având în vedere că este foarte devreme, trebuie să așteptăm să primim din partea Comisiei uh, proiectul de buget pentru a vedea uh, și abia apoi să începem să ne ocupăm de măsurile de piață. În a doua parte a anului, după vacanța de vară, când vom uh, primi revizuirea din partea Comisiei, abia atunci vom dispune de informațiile detaliate legate de nevoile reale de finanțare pentru instrumentele de piață. Trebuie să um, uh, analizăm cu multă atenție aceste resurse, trebuie să analizăm uh, prioritățile pozitive. Uh, domnul Capula Santos și doamna Măghini s-au citat câteva dintre acestea, dar în multe situații avem uh, marje foarte înguste. Uh, ambii antevorbitori au vorbit despre programul Fructe în școli, însă am atins în urmă cu 2 ani uh, angajamentul maxim pentru acest program, 90 de milioane de euro. Comisiune possa activare un... Uh, eh. Mă doresc așadar să-i mulțumesc domnului Balzani. Sper că uh, această comisie va avea o dezbatere eficientă în legătură cu prioritățile pe anul viitor. Mulțumesc. Stefan Lefon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Francesca, care a venit uh, aici să discute cu noi, să ne asculte pentru a putea lucra împreună la bugetul pentru 2012. Acest buget se pregătește într-un context uh, bugetar extrem de strict și cu uh, dificultăți bugetare care ne așteaptă. Europa, între angajamentele și plățile sale, va avea uh, probleme de uh, rezolvat și trebuie ca fiecare uh, comisie să ia în considerare această situație. Pentru noi, mizele sunt clare. Agricultura rămâne astăzi un sector economic care creează locuri de muncă, ori chestiunile agricole și alimentare reprezintă și ele mize strategice în întreaga lume. Ceea ce se întâmplă în acest moment uh, dovedește faptul că securitatea alimentară este absolut indispensabilă în marile zone economice ale Uniunii Europene. Francesca Uh, ne-a întrebat care ar fi prioritățile unei comisii precum a noastră. E clar că de la început uh, discuțiile n-au avansat uh, foarte mult. Eu aș dori să mă acces pe trei puncte. În primul rând, trebuie ca politica agricolă comună să integreze în totalitate strategia Europa 2020 în special când vine vorba despre luarea în considerare a mediului, a conservării resurselor sau a păstrării unui anume nivel de producție de înaltă competitivitate, uh, trebuie să acționăm uh, astfel, adică să ne înscriem în strategia Europa 2020. Acum două comentarii specifice. Primul uh, se leagă de faptul că creșterea animalelor în Europa traversează acum o criză profundă și cred că această criză riscă să fie de durată. Costul alimentelor crește, uh, odată cu atenția sporită acordată piețelor uh, de cereale. Și cred eu, acest element uh, trebuie să presupună luarea unor măsuri. Aici uh, propun ceva contrar celor întreprinse în legătură cu bugetul pe 2011, adică anumite sume care au fost alocate cerealelor. Ei bine, pentru 2012 să ne gândim la ajutoare pentru uh, creșterea animalelor. În ceea ce privește um, proiectele pilot, uh, aici cu toți dorim să păstrăm capacitatea unui de a interveni în cadrul unor crize pe care le traversează agricultura. Probabil vom mai discuta curând uh, uh, faptul că am putea avea uh, un proiect pilot pentru un fond de stabilizare european care ar putea permite Europei să acționeze repede și sever atunci când există o criză gravă în Europa în domeniul agricol. Așadar, Francesca, acestea sunt cele trei obiective pe care eu doream să le menționez în această dimineață, dacă tot ne-ai rugat să îți spunem ceea ce credem. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnul... Uh, doamna Reimers are cuvântul. Mulțumesc. Și eu aș dori să îi mulțumesc, doamne Balțani, că a venit să ne întâlnească în cadrul comisiei noastre. Am vorbit cu dânsa și ieri. Când vorbim despre locuri de muncă în domeniul uh, agriculturii, uh, luând în considerare bugetul pentru anul viitor, trebuie să fim atenție nu doar la agricultura în sine, ci și la alte sectoare care sunt legate de agricultură. Așadar, este foarte important uh, să consolidăm industria agricolă pentru a putea crea locuri de muncă și în domeniile care au legătură cu agricultura. Uh, educația și instruirea uh, trebuie și ele să beneficieze de mai multă atenție și aici trebuie să investim pentru că este o investiție pe termen lung mai mult decât atât, trebuie să fim atenți uh, la instruirea tinerilor agricultori, pentru că avem nevoie de tineri în uh, acest sector. Tinerii trebuie să uh, fie stimulați uh, pentru a-și manifesta un anumit interes în domeniul agricol pentru a avea o producție adecvată în viitor. Atunci când vine vorba despre buget, uh, e clar că trebuie să economisim bani în Europa. Nu vorbim doar despre state care au probleme cu bugetul în acest moment, ci trebuie să ne gândim și la bugetul european întregimea sa. De aceea aici, în comisia noastră, trebuie să uh, mai discutăm lucruri care deja au fost discutate, asigurându-ne că dăm uh, uh, atenție modului în care se cheltuie banii trebuie să fim de acord asupra liniilor centrale pentru a putea folosi banii într-o manieră rațională. Mulțumim, George Lyon este ultimul intervenient. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc doamnei Balzani pentru contribuția adusă. Mă întrebam dacă doamna ar putea să ne clarifice două puncte. Un punct este similar cu cel subliniat de doamna McGuinness și anume plafoanele pentru plățile uh, directe și uh, care va fi nivelul acestora pentru uh, acest an. Comisia este îngrijorată că pentru 2013 uh, plafonul ar putea fi uh, depășit și atunci uh, există probleme cu disciplina financiară. În acest moment ne-ați putea oferi informații așadar în legătură cu fondurile pentru dezvoltare rurală, să vedem dacă acestea sunt pe linia cea bună. a trebuit să vedem dacă această linie bugetară va uh, respecta bugetul uh, care a fost uh, alocat. Am dorit așadar lămuriri în legătură cu aceste aspecte. Mulțumim! Mulțumim tuturor intervenienților. Acum dăm cuvântul domnului director Aldo Longo, după care revenim la lui și Francesca. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne-ați invitat la această dezbatere extrem de interesantă. Mulțumim doamnei Balzani pentru că ne-a prezentat ideile dânsei. Cred că au existat uh, două întrebări care ne-au fost adresate. E vorba despre o îngrijorare exprimată în legătură cu viitorul plăților uh, directe în 2012 mai ales uh, următoarea problemă. Oare vom avea probleme cu disciplina financiară sau nu? Mai e o uh, problemă legată de uh, execuția programelor multianuale pentru dezvoltare rurală. Mai întâi, domnul președinte, dați-mi voie să subliniez puțin contextul în care uh, pregătim bugetul pentru 2012. După cum bine știți, Bugetul va fi adoptat formal de către Comisie pe 20 aprilie. Procedurile de pregătire a bugetului uh, continuă în contextul general uh, al crizei economice. Există presiuni puternice asupra uh, finanțelor publice acum. Cu toate acestea, mi se pare că e oportun să subliniez uh, un element pe care îl cunosc deja mulți uh, colegi, și anume că intrăm în ultima etapă a perspectivei financiare 2007-2013, ceea ce înseamnă că uh, avem un spațiu de manevră mai redus. Prin urmare, trebuie să luăm în considerare implementarea progresivă a programelor uh, multianuale, mai ales. Evident, uh, cons există consecințe ale acestui uh, fapt. Și asta pentru bugetul 2012 pe care tocmai îl pregătim. Anul acesta suntem uh, interesați în special uh, de analiza nevoilor bugetare. Am analizat uh, mai ales uh, uh, evoluțiile pieței și posibilele evoluții pe anumite piețe ca rezultat al evenimentelor internaționale care au fost menționate. Japonia, Africa de Nord. Deci acestea sunt fenomene care ar putea să ducă la volatilitatea piețelor și, prin urmare, trebuie să fim foarte atenți la plafoanele bugetare care se aplică anumitor măsuri, precum uh, plățile directe, luând în considerare în același timp uh, și faptul că o parte dintre aceste ajutoare uh, încă sunt introduse treptat și acesta va fi cazul și pentru anul viitor. Dați-mi voi acum să răspund la întrebări. Oare există un uh, risc de a se aplica uh, disciplina financiară? E bine, Comisia încă n-a luat o decizie în acest sens, încă pregătim uh, bugetul. Însă, Comisia va trebui să înainteze o propunere până pe 31 martie Așadar, termenul limită este foarte uh, scurt pentru oferirea unui răspuns definitiv. În acest uh, moment, uh, cerul mie nu mi se pare prea înnorat. Însă, cum anumiți eurodeputați deja au subliniat, viitorul va fi încă și mai dificil în acest context și, evident, uh, uh, riscul de a se aplica disciplina financiară este unul cu care ne vom confrunta tot mai des. Acum, haideți să discutăm și alte aspecte pe care le-au menționat uh, colegii eurodeputați. În cursul anului 2008, 2009 și 2010, plățile pentru programele care privesc dezvoltarea rurală au fost sub ceea ce prevăzusem uh, Uh, pentru bugetele respective. Însă mă grăbesc să adaug faptul că s-au făcut progrese considerabile în 2010 mai ales, ceea ce uh, ne face încrezător pentru uh, viitor. În 2010 execuția programelor a fost, de 35, a fost cu 35% mai mare decât pentru anul 2009. Dacă ne gândim la perioada 2007-2010, cheltuielile uh, totale pentru aceste programe au fost de 38 uh, uh, de milioane de euro, adică 39% din întregul pachet pentru perioada 2007-2013. Aș dori să subliniez și faptul că estimările statelor membre pentru 2011 presupun uh, o sumă de 13,7 uh, milioane, miliarde uh, de euro, ceea ce corespunde unei sume de 1,2 miliarde de euro din buget și aici se includ și transferurile. Așadar, uh, nu va uh, exista o necheltuire a banilor în 2011, ceea ce este un semn bun. Prin urmare, putem conchide spunând că aceste programe uh, sunt uh, eficiente, decurg uh, bine iar pentru anii 2011 și 2012 putem ajunge la rezultate bune. Cred că am răspuns în totalitate la întrebările care mi-au fost adresate, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumim, Aldo. Nu ne-ai oferit uh, doar răspunsuri, ci ne-ai uh, oferit uh, și o rază de speranță. Dau acum cuvântul lui Luis și apoi Francescăi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să comentez puțin proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Aș dori să spun colegilor că, în conformitate cu ultimele informații pe care le avem la dispoziție, evaluarea comisiei în legătură cu propunerea noastră nu este una bună dacă comparăm situația de anul trecut cu cea de anul acesta. Așadar, a fost util pentru noi să ne gândim la acest subiect și uh, să vedem dacă uh, această evaluare negativă se dorează faptului că inițiativele noastre au fost uh, unele proaste uh, sau uh, faptului că Comisia este îngrijorată de acest mic spațiu de manevră pe care îl avem pentru propriile noastre priorități. Așadar, trebuie să mai reflectăm la uh, aceste lucruri, deși, evident, uh, sumele pe care le discutăm aici sunt uh, nesemnificative în comparație cu uh, alte sume vehiculate. Comisia tocmai ne-a spus că în ceea ce privește execuția uh, programelor de dezvoltare rurală este una uh, redusă și are legătură cu uh, criza financiară, pentru că aceste programe sunt programe cofinanțate. Prin urmare, um, din această cauză, anumite state membre sunt puse într-o situație dificilă pentru că au probleme bugetare și astfel nu pot să folosească nici resursele comunitare. Evident, această dezbatere este una bugetară, însă iar reprezintă o posibilitate ca noi să reflectăm puțin uh, la acest fenomen al cofinanțării și la uh, consecințele sale în uh, viitor, câtă vreme această criză economică nu pare să fie una scurtă. Încă o dată aș dori să mulțumesc doamnei Balzani, aș dori să mulțumesc și colegilor care au intervenit în discuție. Ehm, aș dori să-i asigur că comentariile lor au fost uh, notate. Ar trebui să ne exprimăm propriile opinii, să elaborăm propria noastră strategie, uh, cooperând, evident, uh, cât se poate de mult cu doamna Balzani. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Luis. Francesca, ai cuvântul pentru a încheia discuția. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul nostru Capula Santos în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. O analiză atentă a pachetului, așa cum spuneam anterior, care ia în considerare marjele existente, este în derulare. Prin urmare, ne gândim să evaluăm și alte inițiative și alte priorități politice și acest lucru, evident, este necesar. Trebuie să ținem cont uh, în principal uh, de evaluarea comisiei, trebuie să înțelegem exact cum stau uh, lucrurile. Comisia ne-a spus că această evaluare nu este una pozitivă pentru multe proiecte pilot și pentru multe acțiuni prioritare. Prin urmare, ideea mea ar fi să venim cât se poate de repede înainte de vară cu o listă provizorie de proiecte pilot și de acțiuni pentru ca acesta să fie primul pas practic pe care îl întreprindem pentru a stabili exact uh, ce dorim să uh, facem uh, în ceea ce privește responsabilitățile acestei comisii. Am ascultat cu atenție toate intervențiile și cred că din ceea ce au afirmat anumiți colegi, de exemplu Giovanni Lavia sau Stefan Lefol, putem deduce faptul că strategia Europa 2020 ar trebui să ne permită să extindem uh, dimensiunea agriculturii înspre o nouă direcție. Și aceasta pentru că este evident că nu vorbim doar despre uh, o chestiune care vizează lucrurile de muncă, ci și despre uh, schimbarea climatică. Prin urmare, trebuie să fim atenți la modul în care ne folosim resursele. Așadar, dacă ne gândim la 2020, uh, această comisie uh, care trebuie să stabilească singură prioritățile, ar trebui să uh, reflecteze la stabilirea unui context prin care ar putea găsi puncte inovatoare de contact cu alte domenii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Francesca! Deci putem spune că punctul 12 de pe ordinea de zi s-a încheiat. Luăm o pauză foarte scurtă acum. Și la ora 11 sosește domnul comisar uh, Cioloș pentru un schimb de opinii. Riprendiamo. Haideți să reluăm ședința. Aș dori să îi urez un călduros bun venit comisarului Dacian Cioloș, care ne va prezenta programul său legislativ pentru anul 2012. Evident, în 2012 ne vom concentra pe reforma politicii agricole comune, cu privire la care Comisia va emite o propunere legislativă chiar anul acesta. Asta însă nu înseamnă că nu pot apărea și alte proiecte importante pentru agricultură în anul 2012. Prin urmare, mă bucur că am ocazia să îl întâlnesc pe comisar în cadrul comisiei noastre pentru un schimb de opinii cu privire la calendarul propunerilor pregătite de comisie. Vă mulțumesc deci și aveți cuvântul. Monsieur le Président, d'abord je souhaite euh, vous... Euh, vă mulțumesc, domnule președinte, și uh, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a discuta prioritățile noastre pentru 2012, de acum deja. Sigur că așa că întotdeauna Comisia va pregăti și va prezenta programul său de lucru pentru 2012, dar cred că putem deja avea un schimb de opinii cu privire la elementele prioritare care se degajă destul de natural din lucrările făcute de noi de anul trecut încoace. Mai întâi, doresc să vă reamintesc faptul că am avut deja experiențe bune de colaborare în cadrul tratatului de la Lisabona. Vă reamintesc că adoptarea în procedură legislativă ordinară, în primă lectură, a unor uh, propuneri legislative care, deși nu au fost uh, foarte complicate, dovedesc faptul că această activitate în codecizie funcționează foarte bine și eficient. Și mă gândesc aici la regulamentul, la propunerea legislativă și la adoptarea pachetului privind comerțul cu banane și apoi la monopolul uh, german asupra alcoolului. Sigur, după cum spunea și Paulo, Elementul central al uh, muncii care ne preocupă pe toți acum se referă la reformarea politicii agricole comune ca urmare a adoptării raportului Lyon. Comisia și-a prezentat și ea comunicarea cu privire la acest aspect și acum suntem pe cale să pregătim pachetul legislativ. Știu că discuțiile sunt foarte intense și în ceea ce privește raportul domnului Des. Consiliul lucrează și el pentru formularea uh, propriilor concluzii. Propunerile legislative care vor urma acestui proces pentru politica agricolă comună 2013 vor sosi în a doua jumătate a acestui an, în toamnă, în urma prezentării perspectivelor financiare plurianuale de la sfârșitul lunii iunie. Prin urmare, propunerea legislativă pentru reforma PAC este inclusă în acest pachet și, după prezentarea perspectivelor financiare, la oaltă cu alte politici importante, Comisia va prezenta propunerile legislative pentru PAC, după cum spuneam, cândva în toamnă, pentru a avea timpul să introducă în studiul de impact elementele financiare ale Uh, propunerii bugetare pe care Comisia o va face la sfârșitul lui iunie. Dar este totodată important să subliniem, cred eu, proiectele legislative care sunt în curs de desfășurare, care sunt importante. Există dosare prioritare ale președinției maghiare și mă gândesc mai ales la pachetul calide și, calitate și la pachetul pentru lapte și aici doresc să vă asigur că Comisia va face tot ce poate pentru a facilita adoptarea în primă lectură a acestei propuneri în măsura posibilului. Deci și aici contez foarte mult pe lucrările dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste două proiecte importante. Domnul Nicholson uh, pentru proiectul pentru lapte și doamna Garcia Perez pentru pachetul calitate. Pentru 2012, așadar, Vom discuta în special uh, în ceea ce privește propunerile legislative, un pachet consistent care cu siguranță ne va ține ocupați până la sfârșitul anului 2011. Propunerile vor sosi în toamna lui 2011 și mare parte a lucrărilor se vor desfășura în 2012. Dar, dincolo de acest proiect important, care este elementul central, după cum am spus deja în cadrul audierilor pentru mandatul meu, voi veni în fața dumneavoastră cu o nouă inițiativă fiindcă anul ăsta doresc deja să lansez o consultare publică privind uh, politica de uh, promovare a produselor agricole. Mi se pare că promovarea acestor produse trebuie să fie mult mai consistentă și să aibă o prezență mult mai bine construită în cadrul politicii agricole comune din motive diverse trebuie să putem profita de oportunitățile de deschidere a piețelor, astfel încât produsele europene de calitate să fie recunoscute pe plan internațional și să ne orientăm uh, sectorul agroalimentar către produse de calitate. Totodată trebuie să oferim acestui sector uh, mijloacele necesare pentru a fi prezent mult mai intens pe piețele internaționale. Dar, în același timp, trebuie să avem instrumente mai puternice de comunicare și de promovare și pe piețele europene. Deci, uh, pe baza acestor elemente, am uh, cerut serviciilor mele să vină cu propuneri și cu orientări pentru această politică de promovare și, înainte de vara acestui an, doresc să propun Comisiei să publice o carte verde care să dezbată problema promovării produselor europene și apoi doresc să, ca la începutul anului viitor să venim cu o comunicare pe baza acestor dezbateri publice, o comunicare care să ne permită să discutăm orientări ale acestei politici de promovare, orientări de conținut, de buget totodată. Și tot în 2012, înainte de sfârșitul anului, să venim cu o propunere legislativă care să definească cadrul legislativ, juridic și financiar în care să putem construi această politică de mm, promovare uh, în cadrul politicii agricole comune. Iată deci un proiect la care țin mult, fiindcă este un răspuns concret, pe de o parte, la toate discuțiile vis-a-vis -vis de potențialul de creștere care există în sectorul agroalimentar și agricol accentul punându-se pe calitatea produselor noastre și pe dezvoltarea circuitelor scurte și pe dezvoltarea în general a sistemelor de comercializare. Cred că trebuie să oferim politicii noastre mijloace și financiare și cadre politice pentru a putea construi toate acestea. Sunt totodată mulțumit să văd că uh, Exercițiul uh, nostru în cadrul tratatului de la Lisabona se continuă așa cum trebuie și aici sunt gata să cer serviciilor mele să asiste Parlamentul și Consiliul pentru a progresa în proiectele care sunt și ele atât de importante. Iată, așadar, care sunt principalele elemente pe care vi le pot aduce în uh, atenție în acest moment. În concluzie, pentru 2012, ce vă propun eu este să lucrăm uh, într-un mod consistent asupra propunerilor legislative de reformă, concentrându-ne totodată pe această nouă propunere vis-a-vis -vis de promovarea produselor agroalimentare. Iată propunerea mea. Vă mulțumesc! Mulțumim, Dacian. Vă mulțumim pentru ideile prezentate și acum uh, începem discuțiile. Putem continua până la ora 12, uh, după care domnul comisar trebuie să plece, deci avem o nevoie de disciplină. Sunt foarte uh, mulți vorbitori pe listă și încep cu coordonatorii Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și domnului comisar pentru că a venit din nou să ne vorbească și să ne spună care sunt activitățile sale. După cum spunea, în calitate de raportor pentru politica agricolă comună, eu aș fi putut discuta moduri de îmbunătățire a politicii agricole comune. Sunt răbdător chiar să o fac. Uh, dar cred că trebuie să dăm agricultorilor speranța și pentru perioada de după 2013, să le oferim noi perspective și cred că obiectivul nostru trebuie să fie acela de a ne asigura că există fonduri uh, potrivite pentru PAC după 2013. Într-adevăr, avem nevoie de o agricultură durabilă în Uniunea Europeană, care să folosească fondurile în mod rațional. Nu vreau să încep o dispută cu privire la screeningul care să fie în perioada uh, uh, primul pilon sau în al doilea, cred că putem găsi un mod de a progresa, dar uh, obiectivul ar trebui să fie, și aceasta este prioritatea principală când vorbim cu agricultorii în teren, obiectivul principal trebuie să fie reducerea birocrației și față de sistemul anterior și sunt deschis la orice sugestii care pot duce la reducerea acestei birocrații și la crearea unui sistem mai simplu sistem care totuși să respectiv, respecte obiectivele pe care ni le-am stabilit. Prin urmare, vă mulțumesc pentru buna cooperare pe care am avut-o până în prezent. Ieri, Paolo de Castro ne spunea că sunteți foarte dornic să colaborați cu noi și aștept cu nerăbdare să ascult și opiniile colegilor mei din comisie. Sunt bucuros să învăț, sunt bucuros să ascult uh, sugestii și idei și să găsesc amendamente de compromis. Deci sunt optimist că vom putea găsi un mod uh, bun de a progresa în cadrul PAC. Mulțumesc, Albert, președintele. Luis Capula Santos acum. Mulțumesc, domnule comisar. Este o plăcere să fiți din nou alături de noi în comisia noastră. Mulți au spus deja și sunt de acord că acesta va fi un an important pentru reformă. Domnul Des a prezentat raportul său. Noi, socialiștii, dorim să vă spunem că suntem fericiți că vom ajunge la un compromis care să întărească Parlamentul și aspectele parlamentare ale acestor negocieri în cadrul codeciziei, un acord care să reprezinte o adevărată deschidere și un adevărat spirit de compromis și de dialog. Nu intenționăm să ne impunem propriile puncte de vedere, dar sigur că un compromis înseamnă că nu trebuie impuse nici uh, perspectivele celorlalți. Grupul socialiștilor s-a gândit mult la toate aceste aspecte Atingem acum un grad foarte ridicat de coeziune internă. Chiar ieri am avut o întâlnire importantă. Uh, am ajuns la un fel de precompromis la uh, aspectele fundamentale la care s-au angajat majoritatea membrilor grupului și astfel putem reduce numărul amendamentelor concentrându-le pe aspectele esențiale. După cum am spus, suntem uh, 100% pregătiți pentru dialog, nu doar pentru o politică agricolă comună puternică, ci și pentru a ne asigura că poziția de negociere a Parlamentului este decisivă în cadrul acestor negocieri. Prin urmare, așteptăm cu interes să atingem aceste rezultate pozitive și sperăm ca pachetul legislativ să preia principalele noastre temeri. Vis-a-vis -vis de pachetul uh, privind calitatea și laptele, sigur că și ele sunt importante și trebuie să le acordăm foarte multă atenție și acestora. Totodată salutăm uh, vestea pe care tocmai ne-ați dat-o, că există o inițiativă privind promovarea produselor agricole. Cred că este un lucru bun și uh, dacă dezbaterile și elaborarea acestui text vor fi foarte bune, uh, ele pot, el va putea să-și aducă o contribuție semnificativă la reușita acestor produse și la impunerea lor cu succes pe piață. În final, tocmai am vorbit despre uh, procedura bugetară pentru 2012. Sigur că e vorba doar de uh, o propunere și odată ce vom avea uh, propunerea comisiei, va trebui să ținem seama de sensibilitățile noastre politice în analiza sa. Asta se aplică atât accidentelor climatice, care creează volatilitate pe piață, precum și evenimentelor politice, cum ar fi turbulențele din Africa de Nord și acum tragedia din Japonia. Aceste lucruri pot avea un impact și ar putea justifica o anumită reacție a Uniunii Europene care trebuie să fie uh, acoperite în următoarea perioadă bugetară. Deci aș dori să vă întreb care sunt perspectivele din acest sens pentru 2012 perspective care ar putea necesita reacția Comisiei sau a Parlamentului. Are Comisia informații care ne-ar putea ajuta să înțelegem situația la începutul acestei importante dezbateri privind bugetul pe 2012? Mulțumesc, Luis George Lyon. Acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și bun venit domnului comisar Cioloș. Este foarte plăcut să fiți alături de noi astăzi pentru a ne prezenta planurile pentru 2012. Mai întâi dați-mi voie să spun că a fost o experiență plăcută conform normelor Tratatului de la Lisabona, care uh, solicită o cooperare strânsă între Parlament și Comisie și eu, cel puțin, uh, m-am bucurat de o colaborare foarte, noastră, foarte bună cu dumneavoastră uh, iar acum aș dori să vă adresez o serie de întrebări referitoare la câteva chestiuni uh, discutate în um, prezentarea noastră introductivă. Vis-a-vis -vis de publicarea propunerilor legislative mm, pentru care ne-ați dat toamna ca termen, puteți să fiți puțin mai exact? Uh, ne referim la august-septembrie sau mai degrabă la noiembrie? Ar fi util să știm exact când uh, estimați să publicați aceste propuneri? Doi, în ceea ce privește propunerile bugetare ale uh, Comisiei pentru cadrul uh, financiar multianual, va exista un document în care să stabilească sumele adecvate pentru fiecare titlu bugetar sau va fi vorba de un document care va stabili prioritățile uh, am uh, aflat despre un proiect de uh, document care spunea că era vorba mai degrabă de priorități decât de stabilirea în detaliu a cheltuielilor pentru fiecare titlu. Deci ar fi util să știm la ce ne putem aștepta în momentul publicării acelui document în iunie. Vis-a-vis de promovarea produselor agricole, mi se pare o idee foarte bună. Aș dori să detaliați puțin uh, care sunt intențiile dumneavoastră vis a -vis de promovarea produselor europene pe alte piețe. Cum doriți să realizați acest lucru? Vorbim despre promovarea produselor pe piața internă și m-ar interesa și cum doriți să faceți uh, acest lucru. În sfârșit, un alt punct pe care nu l-ați menționat în prezentarea noastră, dar care mi se pare foarte, foarte important, m-am întâlnit cu comisarul de Gucht acum vreo două săptămâni și el m a explicat că uh, Comisia speră să poată face o ofertă țărilor Mercosur referitor la un acord de liber schimb. El mi-a implicat că dumneavoastră și oficialii dumneavoastră sunt, sunteți responsabili pentru redactarea ofertei în ceea ce privește produsele agricole și accesul pentru Brazilia, Argentina și alte țări Mercosur la piețele Uniunii Europene. Și mă întreb dacă ați finalizat acest dosar în elaborarea acestei oferte și dacă ați uh, realizat ceva studii de impact cu privire la impactul uh, asupra pieței dacă se acceptă oferta. Și în al treilea rând, dacă uh, cunoașteți îngrijorările care există în Scoția și mă gândesc că și în restul Europei cu privire la posibilul impact al unui asemenea acord, mai ales asupra industriei cărnii de vită, pentru că nu putem concura cu importurile uh, ieftine din Brazilia și Argentina. Și dacă țineți seama de acest lucru, redactarea unei asemenea oferte pentru țările Mercosur. V-aș fi foarte recunoscător dacă ne-ați putea explica unde ne aflăm în acest proces. Nicholson. Mulțumesc, George. James Nicholson are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i uh, spun uh, bun venit domnului comisar din partea coordonatorilor. Mă bucur să vă revăd și că avem ocazia să vă ascultăm prezentându-ne prioritățile dumneavoastră pentru viitor. Ar fi uh, grozav dacă ne-ați prezenta în luna iulie propunerile dumneavoastră pentru o reformă, nu dorim ca acest lucru să se întâmple mai târziu, însă nu vrem să ajungem până la Crăciun. Avem nevoie și de timp pentru a um, realiza reformele despre care se vorbește. Deci cred că e nevoie de ceva mai multă um, acuratețe în precizarea datei. Cred că trebuie să promovăm uh, produsele europene atât în interiorul Uniunii Europene cât și afară. Uh, și aș vrea să ne împărtășiți uh, ideile dumneavoastră. Am văzut că multe organizații uh, promovează produsele, cel puțin la mine în țară, așa se întâmplă. Și uh, mă întreb uneori dacă folosim aceste fonduri în mod înțelept, atâta timp cât există alte persoane care sunt interesate în a promova produsele europene. Cred că aceasta este o problemă foarte uh, serioasă și să ne gândim și care sunt cele mai bune modalități de promovare. După cum ați spus, principala prioritate va fi proiectul, uh, pachetul de reforme și ce se va întâmpla în mod uh, concret. Noi analizăm la Parlament proiectul DES după raportul Lyon și cred că nu greșim dacă spunem, așa cum a spus și domnul Capula Santos, că în comisia noastră sunt acum multe opinii în privința uh, viitorului. Nu se știe cum va arăta viitorul. Și de aceea aș vrea să revin asupra unui punct. În primul rând, e importantă simplificarea. Simplificarea laturii administrative cred că este unul dintre aspectele cele mai importante pentru cei care uh, produc uh, fructe în Europa. În opinia mea, de fiecare dată când introducem o reformă nouă, nu eliminăm aspectele de supra-reglementare activității producătorilor și procesatorilor agricoli. Problema este alinatul 22 din raportul DES și pilonul al patrulea. Eu nu cred că trebuie să avem uh, reguli noi în uh, pilonul 4. Cred că ar trebui să introducem uh, reguli noi în pilonul 2. Control it within pillar 2 and anything we have got to do should be in, in, that, area, in that area. But I... Deci nu în pilonul 1, ci în pilonul 2 trebuie să introducem regulile noi. Cred însă, domnule comisar, că Comisia trebuie să fie ceva mai deschisă față de Parlament. Trebuie să nu se mai ascundă. Pentru că noi, în comisia noastră, îi ascultăm uh, pe cei care vin uh, din țări, din regiunile lor și ne prezintă prioritățile lor. Dar nu uh, avem suficient expertiză, nu avem cercetările necesare pentru a răspunde acestor preocupări aici intervine Comisia. Noi am vorbit despre securitatea alimentelor. Peste 12 luni, problema furnizării alimentelor va fi una și mai gravă decât este azi. Aceasta este prezent, provocarea pe care o prezintă viitorul, de fapt. Comisia, Parlamentul, Consiliul, Guvernele Naționale, toată lumea uh, care vorbește despre uh, securitatea alimentelor, spune cuvinte foarte frumoase, dar toate aceste părți trebuie să se implice și în rezolvarea problemei, trebuie să vină și cu măsuri practice. Avem tot, aveam multe acorduri în trecut. Acum se pare că nu mai avem nici acorduri, pur și simplu ne uh, confruntăm cu o lipsă de alimente și trebuie să rezolvăm această situație. Vă mulțumesc! Mulțumesc! James Lorenzo Fontana are cuvântul. Sorry, Martin Oshling first, and then Fontana. Martin Oshling mai întâi și apoi domnul Fontana. Se corectează domnul președinte. Das von die Grünen übersieht, aber kurz. Äh, ähm, E, treceți cu vederea verzii, nu-i nicio noutate. Domnule comisar, mă bucur foarte mult să vă văd. Trebuie să continuăm acest dialog în legătură cu multe uh, chestiuni, pe multe teme. Aș vrea să știu dacă sunteți pentru promovarea produselor europene și cred că trebuie să existe și un mesaj publicitar. Um, care credeți că trebuie să fie acest mesaj publicitar? Aceasta este ideea și uh, din uh, spatele reformei uh, agrare. Noi avem standarde foarte înalte, ținem cont și de aspectele legate de mediu pe care le implică agricultura și cred că aceasta trebuie să, acesta trebuie să fie mesajul legat de agricultura europeană. În ciuda eforturilor noastre de reformă în multe domenii ale PAC, încă ne îndreptăm către industrializare, în special în fermele de vite. În Germania avem uh, o discuție foarte aprinsă în legătură cu numărul de animale de la o anumită uh, fermă, de la ferme, și uh, părerile sunt foarte împărțite în legătură cu măsurile care ar trebui să fie luate în domeniul agriculturii. Publicul se implică și el în aceste discuții. Speră Comisia se va, va rămâne uh, fidelă obiectivelor dumneavoastră de reformă, lucru care este foarte bun. Am ajuns la un consens în noiembrie al anului trecut și cred că trebuie să rămânem la acea poziție. Ceea ce mă irită într-o anumită măsură este faptul că primim uh, din partea statelor membre tot felul de mesaje. În țara mea, de exemplu, s-a luat o inițiativă în legătură cu plafoanele cu atacarea plafoanelor, o, sunt abordări care nu sunt foarte, nu ne ajută foarte mult în discuția generală, pentru că până la urmă trebuie să ajungem la niște concluzii care să țină cont de realitățile bugetare. Unori uh, am impresia că discuțiile în legătură cu agricultura nu țin cont de realitățile bugetare și de uh, finanțele publice. Cred că cei care uh, pregătesc politicile agricole, au impresia că noi avem uh, la dispoziție o mare proporție din bugetul pentru agricultură și că avem dreptul la acesta, dar uh, nu e chiar așa. Ceea ce am discutat noi cu Albert Des uh, a indicat că dânsul este deschis să facă un compromis, lucru salutar, Evident, avem o problemă. Sunt foarte multe amendamente depuse pe marginea acestui raport, ceea ce nu înseamnă că vom avea un raport foarte clar și decisiv. Cu toate acestea, avem nevoie de un raport clar și decisiv, pentru că e important ca poziția Parlamentului să fie una fermă și clară. Nu vrem să transmitem un mesaj opac uh, pentru că avem prea multe amendamente. În ieri dimineață am avut o discuție despre măsurile de piață și despre regulile de piață. Cred că trebuie să continuăm această discuție și de aceea fac apel la comisie să vină cu uh, propuneri clare în ceea ce privește măsurile de marketing. Um, această discuție legată de uh, asigurare nu uh, mă interesează foarte mult, mă interesează, în schimb, uh, problema laptelui și a produselor lactate este o problemă foarte importantă pentru fermierii uh, cu ferme mici și mijlocii din Europa și trebuie să ne dăm seama că în ultimă instanță, liberalizarea pieței poate eșua din cauza acestui aspect. Uh, domnul Nicholson a vorbit despre acest uh, subiect al securității ofertei de alimente Trebuie să recunoaștem realitatea. Cu tipul nostru de agricultură nu suntem în măsură să hrănim uh, o parte mare a populației lumii. Faptul că nu avem uh, o producție suficientă de proteine arată că nu suntem independenți. Trebuie să ne concentrăm pe acest subiect. Eu am uh, renunțat la raportul privind uh, proteinele pentru că comisia noastră nu uh, reprezenta poziția majorității populației în legătură cu uh, ingineria genetică. Însă trebuie să reducem importurile de soia. Acest lucru este foarte important în opinia mea. Aș vrea să uh, întreb pe domnul comisar ce intenție are în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Vă amintesc că vorbim despre uh, programul de lucru pentru 2012. Nu suntem aici pentru a deschide dezbaterea în legătură cu reforma, deși aceasta reprezintă un subiect foarte interesant. Lorenzo Fontana are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnului comisar, pentru prezență. Când vorbește despre promovarea produselor europene, cred că trebuie să, să că suntem de acord că trebuie să ne concentrăm pe calitate. Aceasta este trăsătura care distinge agricultura europeană de agricultura uh, practicată în alte părți ale lumii. Am o întrebare. În legătură cu intervenția domnului Lyon, referitoare la relațiile comerciale între Europa și restul lumii, în special Mercosur. Uh, Credem că foarte adesea, când avem astfel de relații, din păcate, problema este că produsele pe care le importăm din alte țări creează condiții neloiale de concurență. Noi avem standarde de calitate înalte pentru produsele noastre și astfel de produse uh, creează dificultăți pentru întregul sector agricol. Ținând cont de faptul că acest criteriu nu este inclus în propunerile pentru PAC, noi am dorit să știm dacă puteți lua măsuri politice prin intermediul legislației pentru a vă asigura că Europa face tot posibilul ca produsele importate în Uniunea Europeană uh, să uh, recunoască faptul că nu se ridică la standardele europene, nouă aceeași calitate ca produsele noastre. Mulțumesc. Domnul Rubix are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îmi exprim mulțumirea, domnule comisar, pentru că ne-ați vizitat la comisia noastră. Acest lucru arată că sunteți foarte accesibil și că sunteți dispus să cooperați cu noi. Eu uh, voi, vă voi adresa o întrebare care v-a mai fost adresată, pentru că am uh, discutat acest subiect uh, în toate forurile și dintotdeauna, în legătură cu egalizarea um, plăților directe. Aceasta este o problemă foarte importantă, în opinia mea, și aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă în programul dumneavoastră viitor de lucru uh, există ceva referitor la mecanismele necesare. Mecanismele necesare pentru egalizarea plăților directe. V-ați gândit la acest lucru? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Îi dau acum cuvântul domnului comisar, care va răspunde coordonatorilor, după care vom uh, da cuvântul celuilalt, celorlalți vorbitori. Dacian. Mulțumesc. Voi încerca să mă concentrez mai ales pe întrebările care au legătură cu uh, agenda noastră. În ceea ce privește întrebările legate de reformă, e bine, trebuie să dau anumite răspunsuri, însă înțelegeți faptul că majoritatea răspunsurilor concrete vor veni odată cu propunerea legislativă. Așadar, atunci când propunerea legislativă uh, va fi uh, emisă, vom da răspunsuri. Spuneam uh, că ea va fi emisă în toamnă pentru că pregătim această propunere legislativă, am lansat studii de impact în legătură cu diversele elemente de conținut al acestei uh, propuneri, însă înțelegeți faptul că um, e nevoie nevoie să avem și o perspectivă financiară, măcar o orientare a perspectivă financiară, pentru a ști pe ce ne bazăm această propunere legislativă. Odată ce perspectivele financiare vor fi publicate, vom uh, introduce toate aceste elemente în uh, studiile de impact, pentru că atunci când venim cu o propunere legislativă să aducem și uh, argumentele pentru diversele propuneri. Aceste studii de impact realizate corect iau timp. Așadar, la sfârșitul lunii, la începutul lui iulie, vom avea perspectivele financiare. Știind că uh, apoi uh, urmează uh, lunile de vacanță. Ne mai rămân lunile iulie, septembrie și octombrie pentru a finaliza uh, propunerea și apoi uh, pentru a lansa uh, consultările între servicii și astfel putem introduce și elementele de buget în studiile de impact. Așadar, uh, mai exact, uh, mă gândesc că, că uh, am putea vorbi despre lunile octombrie sau noiembrie, dacă luăm în considerare perioada vacanței și nevoile de consultare între servicii în cadrul comisiei. Acesta este calendarul pe care îl avem în acest moment, calendar care se bazează încă o dată pe propunerea pe care comisarul Lewandowski a făcut-o de a veni cu perspective perspectivele financiare în uh, luna uh, iunie, la sfârșitul lunii sau la începutul lui iulie. Care sunt detaliile acestei perspective financiare? Ei bine, cred că aici uh, domnul comisar Lewandowski ar putea răspunde mai bine pentru că dânsul lucrează la această propunere. Dânsul va prezenta colegiului conținutul propunerii sale, însă nu pot să vă dau acum mai multe detalii. În orice caz, în ceea ce mă privește, uh, Sper să am elementele necesare pentru a putea ca, să mă bazez pe ele uh, pentru propunerea legislativă. Nu pot acum să vă spun uh, care va fi conținutul exact, uh, pentru că, după cum spuneam, domnul comisar Lewandowski lucrează la această propunere. Nu am dezbătut încă aceste probleme în cadrul colegiului. În ceea ce privește uh, proiectul uh, de uh, promovare, e bine, nici aici nu pot intra în detalii acum. Probabil ați sesizat uh, faptul că intenția mea ar fi să uh, intrăm în toate ciclurile de consultare și de prezentare a acestei propuneri cu o carte verde care ar constitui baza pentru aceste discuții. Vom adresa întrebări uh, la care uh, sper eu în dezbaterea publică vom primi uh, niște răspunsuri. Pe baza acestei uh, cărți verzi uh, vom prezenta anumite opțiuni, anumite piste în propunere, uh, după care vom putea veni cu propuneri legislative. În orice caz, uh, sunt anumite elemente care mie îmi sunt clare. Avem nevoie realmente de elemente de promovare și comunicare pentru piața internă și pentru piața externă. În ceea ce privește piața internă, probabil ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra unor elemente care presupun o comunicare către publicul, dar și către consumatori în legătură cu ceea ce reprezintă produsele agroalimentare uh, europene, care este specificitatea acestor produse în raport cu alte produse de import ar trebui ca consumatorii europeni să fie conștienți uh, de uh, specificitatea uh, produselor uh, europene care se găsesc la raft, ce presupun ele din perspectiva uh, muncii agricultorului. Ar trebui să putem promova aceste elemente. Avem nevoie și de instrumente pentru a promova instrumentele noastre de calitate. Avem un proiect legislativ în derulare, în discuție, uh, și uh, e bine ca consumatorul să cunoască ce se ascunde în spatele uh, însemnelor uh, calității. Prin urmare, și aici avem nevoie de promovare. Avem nevoie de piețele locale în legătură cu mari consumatori mai ales. Pe plan internațional, mă gândesc că ar trebui să reflectăm și la anumite instrumente care ar permite integrarea mijloacelor uh, private cu mijloacele publice pentru a putea promova pachete de produse europene, pachete care țintesc piețe specifice în uh, diverse negocieri pentru acordurile comerciale. Uh, suntem în defensive în legătură cu acest subiect, însă suntem în ofensive în legătură cu alte subiecte, pentru că există o cerere de produse europene, însă acestea nu sunt întotdeauna suficient uh, cunoscute. La sfârșitul acestei săptămâni voi merge în China într-o vizită pentru o săptămână și o mare parte a acestei vizite o voi consacra promovării unor produse de calitate. Voi merge cu o delegație de oameni de afaceri, cu producători, industrie, în sectorul uh, agroalimentar care doresc să-și promoveze produsele pe piața uh, chineză, pentru că realmente au produse de calitate. Prin urmare, ar trebui țintite aceste piețe cu instrumente uh, de calitate. Putem să acționăm, deci, pe piața internațională, dar pentru asta trebuie să ne promovăm produsele. Avem nevoie pentru asta și de mai multe mijloace financiare și am intenția să propun uh, colegii un pachet financiar mai consistent uh, decât cel pe care îl avem uh, actualmente pentru uh, promovare. Apoi trebuie să dezbatem legătură cu cel mai bun cadru administrativ pentru a gestiona aceste instrumente, acest pachet, uh, pentru ca lucrurile să nu fie prea uh, complicate și pentru a putea lua în considerare uh, diversele posibilități de a ne ocupa de această promovare. Avem perspective în legătură cu acest sens, avem nevoie de competențe specifice și probabil ar trebui să ne gândim și la uh, dezvoltarea acestor competențe în cadrul unei instituții aparte. Deci să nu uh, facem totul cu mijloace puține. În uh, Cartea Verde vom pune pe tapet câteva chestiuni pe care apoi vom avea ocazia să le dezbatem. Apoi, în ceea ce privește Mercosurul, uh, da, uh, acum uh, pregătim o propunere de ofertă. Această ofertă vizează un tratament aparte pentru produsele sensibile pentru noi. E clar că carnea este unul dintre produsele acestea sensibile. Vizăm în același timp integrarea celor care au fost uh, deja uh, discutate în uh, cadrul Doha. Vom integra și un element de anticipare chiar și în oferta pe care o vom face Mercosurului. Și asta pentru a lua în considerare ceea ce am obținut deja. Evident, Mercosurul va fi un beneficiar al acestor elemente. Apoi vom propune o ofertă care să fie diferențiată pe diverse categorii de produse. Știu de asemenea că domnul comisar Dali și domnul comisar Potocni, cu care voi avea o discuție, vor veni cu uh, propuneri și în negocieri vom uh, integra și anumite elemente care țin de anumite condiții de producție sau uh, anumite condiții de siguranță pentru a asigura sănătatea consumatorilor și siguranța alimentară. Vor exista și condiții legate de mediu și de gestionarea resurselor naturale. Așadar, vor avea loc discuții cu Mercosurul. În, încă, însă, nu am uh, stabilit anumite date precise. Suntem în etapa discuțiilor uh, preliminare însă după ce vom uh, finaliza oferta noastră vom avea aceste uh, discuții. Am uh, avut deja primele elemente ale studiului de impact, am solicitat serviciilor mele să prelucreze aceste date pentru a înțelege impactul nu doar global al unui sector sau altul, ci pentru a putea înțelege într-o manieră mai precisă în ce regiune și la ce nivel am putea să ne confruntăm cu acest impact. Cam aici suntem în acest uh, domeniu. Cât privește simplificarea, domnule Nicholson, sunt uh, de acord uh, că nu trebuie să adăugăm doar elemente, ci um, să facem asta pentru a demonstra faptul că politica agricolă comună, care este o politică publică, aduce beneficii publice și bunuri de interes public. Nu adăugăm lucruri pentru alte motive. Propunerile de practici agricole care asigură o mai bună gestionare a resurselor naturale merg în acest sens. În ceea ce privește primul pilon, am explicat lucrurile de mai multe ori. Și aici pot să spun că bunele practici agricole pot avea un impact de masă asupra întregii Uniuni Europene. Asta în legătură cu primul pilon. În legătură cu cel de-al doilea pilon, am fost uh, aproape toți de acord atunci când am discutat în legătură cu comunicarea că avem nevoie de un al doilea pilon cu anumită flexibilitate pentru statele membre pentru a lua în considerare uh, specificitatea locală. Cred că ar trebui să păstrăm această specificitate a celui de-al doilea pilon, pentru că dacă introducem măsuri obligatorii pentru întreaga Uniune Europeană în al cel de-al doilea pilon, în primul rând nu sunt sigur că vom avea un impact de masă și că vom putea uh, demonstra faptul că um, Uniunea Europeană în ansamblu său poate produce bunuri uh, publice și în al doilea rând uh, nu sunt sigur că am putea controla mai uh, simplu uh, lucrurile. Pentru că fiecare stat membru, fiecare regiune are maniera sa specifice de a controla uh, faptele. Aceasta este ideea. Sunt de acord așadar că trebuie să găsim maniera cea mai uh, simplă de a aplica uh, lucrurile în uh, practică. Trebuie să eliminăm ceea ce uh, numiți surplusurile uh, surplusuri. Comisarul Potocnic și-a asumat angajamentul de a face asta și că va veni prin serviciile sale cu propuneri de simplificare a aplicării măsurilor de ecocondiționalitate. Și asta pentru a reduce uh, elementele de ecocondiționalitate care aduc mai multe sarcini administrative decât uh, beneficii pentru întreaga societate. Cred că avem nevoie de o clarificare și de o precizare uh, a lucrurilor din acest unghi. Domnule Laen, spuneți că comisia se ascunde prea mult. Ei bine, eu uh, nu-mi aduc aminte să fi refuzat vreodată vreo propunere de a veni în fața dumneavoastră pentru a discuta. Și asta uh, nici în uh, plenara Comisiei pentru Agricultură, nici în uh, discuții bilaterale cu grupurile politice. Probabil Uh, l-am refuzat pe domnul Nicholson, deși nu mi-aduc aminte să-l fi uh, refuzat atunci când mi-a uh, solicitat o întrevedere. Am putea, domnule Nicholson, să discutăm chiar acum aceste lucruri. M-am întâlnit adesea cu coordonatorii grupurilor politice, însă vreau să știți că sunt oricând la dispoziția dumneavoastră. Eu cred că raportorii pentru diverse uh, avize pot să confirme faptul că serviciile comisiei au fost deschise uh, pentru a da răspunsuri la întrebări sau pentru a oferi elemente tehnice atunci când acestea au fost uh, necesare. Și am spus asta de la bun început, suntem deschiși în măsura posibilului pentru discuții. Cred că i-am răspuns deja domnului uh, Fontana. Uh, dumneavoastră spuneți că PAC nu a făcut uh, propuneri pentru alinierea normelor produselor din exteriorul Uniunii Europene cu normele pe care le avem pentru produsele noastre. PAC nu face această propunere în manieră legislativă pentru că noi nu putem elabora o lege în Uniunea Europeană pentru a obliga pe cei din afara Uniunii să respecte anumite norme. Probabil că negocierile comerciale ar putea reprezenta un cadru în acest sens. Deși știți bine că în cadrul unor asemenea negocieri comerciale e greu să introducem elemente extra-comerciale. Însă eu voi face tot posibilul pentru a putea introduce în aceste uh, negocieri uh, elemente care sunt de um, interesul publicului uh, larg. Comisarul Potocnic are și dânsul această preocupare, la fel și domnul comisar Dali dânsi acționează în legătură cu regulamentele europene pentru protecția și sănătatea consumatorilor și fiți siguri că aceste elemente sunt integrate în cadrul negocierilor. Acum, domnule Rubic, în legătură cu plățile directe, e bine, această întrebare nu este legată de discuția privind calendarul. Însă, răspunsul este următorul. Dacă citiți comunicarea Comisiei uh, în legătură cu propunerile pentru PAC după 2013, veți putea vedea că Comisia s-a angajat prin propuneri clare în acest sens pentru o mai bună repartizare a ajutorilor directe, pentru o mai mare echitabilitate a distribuirii acestor ajutoare ajutoare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Acesta a fost primul răspuns al comisarului vis-a-vis -vis de cele afirmate de coordonator și sper că uh, lucrurile au fost uh, lămurite în mare măsură. Nu uitați că vorbim uh, însă despre uh, calendar însă ați profitat să vă referiți și la alte aspecte ale uh, PAC. Iar acum ajungem la alți uh, vorbitori, 18 la număr. Haideți să ne organizăm deci mai bine, pentru că toată lumea uh, dorește să intervină. Vă rog să fiți uh, succint, uh, domnule uh, Gladfelder. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la tensiunile de pe uh, piața zahărului. Prețurile au crescut uh, foarte mult uh, în ultima vreme și mai multe state membre au propus uh, ca situația să fie cumva soluționată. Aceste state au dorit ca Comisia să Uh, permite intrarea pe uh, piață a zahărului produs uh, conform anumitor standarde ISO din porumb. Aici, practic, vorbim despre mii de locuri de muncă în acest domeniu și Comisia a permis uh, rafinărilor din, de zahăr să își sporească veniturile. Cu această decizie, Comisia uh, a împiedicat reducerea deficitului uh, comercial. În același timp, Comisia nu a permis contribuabililor să cumpere un zahăr mai ieftin. Sper așadar că Comisia va respecta strategia 2020, adică va ști să încurajeze crearea de locuri de muncă în acest domeniu. Deciziile Comisiei ar trebui așadar să fie armonizate cu strategia 2020. ați putea încuraja așadar importurile. Din câte îmi spuneți dumneavoastră, practic, Comisia este sursa tuturor relelor. Comisia nu face altceva decât să respecte regulamentele care au fost emise de uh, legiuitor. Exact asta am făcut și cu această propunere. Am folosit toate mijloacele pe care le aveam pentru a asigura o bună aprovizionare cu zahăr a pieței. Dacă există probleme de aprovizionare, e bine există, chiar dacă noi am respectat toate regulamentele. Nu Comisia decide direct în legătură cu investițiile pentru izoglucoză sau pentru sfeclă sau pentru zahărul uh, brut. Nu comisia decide în legătură cu uh, locurile de muncă uh, din anumite întreprinderi. Întreprinderile știu foarte bine care sunt regulamentele și comisia a respectat aceste regulamente în propunerile făcute, asumându-și în același timp obligația pe care o are de a asigura uh, aprovizionarea pieței cu zahăr. Întotdeauna am fost deschis la discuții și la opțiuni pentru piața zahărului. Știți foarte bine că este una dintre piețele care este clar reglementată în Uniunea uh, Europeană. Avem cantități, avem cote, avem prețuri și Comisia nu poate să facă orice nu poate face tot ce își uh, dorește sau tot ce cere o anumită întreprindere sau alta. Când va exista o decizie de eliminare a acestui mecanism uh, al pieței, acest mecanism de gestionare a pieței, uh, atunci întreprinderile își vor asuma responsabilitatea. Însă ele trebuie să-și asume și responsabilitatea propriilor decizii economice pe baza regulamentelor în vigoare. Foarte bine. Îl vom reține pe domnul comisar pentru încă 10 uh, minute. Domnul Reims are cuvântul. Doamna Heranz Garcia. Mulțumesc! Mă bucur că l-am ascultat pe domnul comisar uh, spunând că dorește să promoveze mai mult uh, produsele europene. Practic, aceste mecanisme nu sunt folosite pentru că e greu să le folosim. Există discriminare între diverse produse, ori vinul, să spunem, nu poate fi promovat uh, în Uniunea Europeană cu bani europeni. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Oare n-ar fi mai rezonabil să schimbăm regulamentul astfel încât uh, să uh, permitem o facilitare a acestor uh, mecanisme? Pentru că, după părerea mea, aceste lucruri ar fi rezonabile. Uh, aceste schimbări în regulament um, ar putea permite o mai bună comercializare a vinului în Uniunea Europeană sau uh, o comercializare a altor produse fără să existe discriminare între ele. Un al doilea punct acum. Promovarea produselor este un lucru bun pentru a exista concurență în europeană, pentru ca produsele noastre să concureze cu produse din state terțe. Promovarea, deci, este un lucru bun. Însă trebuie să existe și reciprocitate. Ori dacă nu solicităm statelor uh, terțe uh, să-și uh, trimită uh, produse care respectă aceleași reguli, uh, nu vom putea obține o piață decentă pentru produsele noastre nicăieri în lume. Nu vom avea termeni egali. Există un sistem de control la frontieră care ar trebui să îndeplinească anumite cerințe, pentru că altfel nu ar avea rost să avem clauze de salvgardare. Deci dacă nu ne putem asigura că uh, condițiile noastre sunt îndeplinite. Prin urmare, trebuie să ne gândim la un sistem uh, eficient de monitorizare a frontierelor în uh, Uniunea Europeană. Alte state, precum Statele Unite, au un astfel de sistem și ar putea să învățăm din exemplul lor. Acum n-aș mai dori să mă refer la uh, reforma PAC, însă oare domnul comisar ne-ar putea spune uh, cum se desfășoară negocierile între statele membre în legătură cu această reformă? Mulțumesc. Acum uh, uh doamna Remers și apoi uh, domnul Agnew. Și jetzt uns zur Diskussion kommen. Mulțumesc, domnule comisar, mă bucur să vă văd atât de des uh, la dezbaterile noastre și mă bucur că ne prezentați programul noastră de lucru pentru 2012. Sigur, deocamdată dezbaterile privind uh, PAC și uh, este principala problemă pe care trebuie să ne concentrăm, dar este bine că doriți să redactați această carte verde și este util să știm care sunt interesele în cadrul dezbaterii publice. Nu vreau să apară un dezechilibru uh, în uh, cei care pot participa la aceste uh, dezbateri și mă refer aici la agricultori. referiți și la piețele globale. Există un aranjament cadru în acest sens? Avem nevoie de flexibilitate pentru întreprinderile din sectorul alimentar, dar și pentru agricultori. Ce libertate vor avea aceștia din urmă? În ceea ce privește dezbaterea referitoare la comerț, dacă veți promova produsele europene, haideți să fim ofensivi pe piețe, pe piața internațională agricultorii europeni vor avea mai multe de câștigat decât de pierdut, dar nu doar agricultorul trebuie să fie de acord, ci și consumatorul. Domnul Agnew acum. Mulțumesc, domnule comisar. Titlul uh, prezentării noastre a fost programul de lucru pentru 2012 chiar în prima zi a acelui an veți avea uh, o problemă, pentru că vor exista 83 de milioane de ajutoare ilegale și vă spune că poate nu e problema dumneavoastră, dar și Comisia și DG Agri se confruntă cu această problemă. După cum știți, producătorii britanici au cheltuit 400 de milioane de lire din banii lor pentru a respecta aceste norme și atunci ei nu pot fi lăsați deoparte în timp ce alții beneficiază de ajutoare ilegale. De obicei, lucrurile merg așa cum nu trebuie. Și în acest an, se așteaptă ca lucrurile să continue în continuare. Dați-mi voie să vă sugerez să privim lucrurile altfel, să promovați toate aceste ouă ilegale, astfel încât toată lumea să știe care este de fapt situația cu ele. Mulțumesc! Siechirieschi e poi bove. Panie komisarzu, jak to jest z tym terminem ogłoszenia... Domnul Sikierski, Domnule comisar, când ne veți prezenta pachetul legislativ mai exact? Domnul Lewandowski, în iunie, cred, va prezenta documentul său, dar dacă veți avea 5 luni pentru a transpune aceste idei în pachetul legislativ, mi se pare un termen cam prea lung. Sper să existe o cooperare bună între cei doi comisari și odată ce domnul Lewandowski aibă ceva pe hârtie, dacă nu există o colaborare, va fi destul de greu de promovat unele schimbări. De aceea mă întreb care este procedura exact, de ce există întârzieri. Și o altă problemă cu privire la care aș dori să vă atrag atenția se referă la inovarea în agricultură. Poate ar trebui să-i acordăm o mai mare atenție în contextul strategiei Europa 2020. o altă problemă legată de sărăcia în zona rurală rămâne importantă și pe viitor. În plus, coordonarea strategică. Mă întreb dacă să continuați activitățile în acest dosar sau poate ați încheiat subiectul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bove, apoi domnul Dorfman. Aș dori să încep prin a spune că sunt îngrijorat. Sunt îngrijorat cu privire la viitorul PAC, sunt îngrijorat de presiunea exercitată astăzi. Cinci state au spus clar că refuză plafonul propus de dumneavoastră referitor la ajutoare. Sunt îngrijorat de existența grupurilor de presiune se, uh, e vorba de marile exploatații și de problema pesticidelor. De asemenea, mă îngrijorează dosarul privind laptele. Mă întreb cum putem crea noi instrumente dacă doar 30% din producție există. Unii spun că 20% este suficient pentru volumele negociate. Este imposibil să gestionăm prețurile în aceste condiții. În sfârșit, sunt îngrijorat și astfel revin la punctul la dezbaterea privind calitatea. Sunt îngrijorat de accelerarea negocierilor privind liberul liberul schimb, pentru că, într-adevăr, în acest sector există temeri. Cum vom putea promova în Europa produsele și calitatea acestora dacă, în același timp, există costuri mult mai reduse pe piața internațională, mă refer aici în special la carne, dar și la prune, de exemplu, atacate, sector atacat de piețele internaționale. Deci azi avem o mare problemă. Uh, nu există aici o contradicție? Oare trebuie să constatăm această contradicție și regulile spun că agricultura este întotdeauna o piață de schimb în fața industriei și cred că în acest moment trebuie să fim puternici și să spunem că nu mai acceptăm să fim această monedă de schimb pentru servicii. Grație, grație, José. Dofman, apoi poi Mato. Mulțumesc, José, domnul Dofman și apoi Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați vorbit despre promovarea produselor. Această carte verde mi se pare o idee foarte bună, iar uh, reforma reglementărilor orizontale este mai necesară decât o abordare specifică. În moment, acest moment există două probleme. Statele membre nu sunt deloc pregătite și nu putem face, uh, nu putem promova produsele pentru uh, atât de multe sectoare. În al doilea rând, și cred că este o problemă de substanță, regulamentul vorbește despre promovarea foarte generală a produselor, dar când vorbiți despre ceea ce se poate cumpăra pe piață sau de pe rafturile supermarketurilor, atunci regulamentul orizontal intră într-o zonă dificilă și asta trebuie să fie depășit, pentru că, deocamdată, agricultorii sunt din ce în ce mai puțin pregătiți să asigure cofinanțarea și atunci trebuie să găsim o soluție. Ați spus că mergeți în curând în China și acolo trebuie să promovați produse vandabile. Deci trebuie să soluționăm această problemă, să tratăm problema cererii de pe piață, cererii pe care o putem acoperi. Și să vedem în ce măsură putem să ne extindem protecția. În sfârșit, văd că în document vorbiți despre regiunile mai puțin uh, avantajate. Comisia a luat uh, o decizie cu privire la acest subiect, s-a spus cel puțin, dar nu avem nicio veste. Ne puteți spune care este situația? Mulțumesc. Domnul Mato. Domnule comisar, prima mea întrebare se referă la acordurile cu țări terțe. Am vorbit despre Mercosur, nu o să revin la acest lucru, dar vă rog să-mi spuneți dacă planificați ca până în 2012 să apară și noi acorduri care să aibă impact asupra industriei um, agricole. Cu Ecuador, de exemplu, aici ar exista un impact major asupra cultivatorilor de banane. Există deja acorduri cu care avem uh, probleme. Cu Maroc, de exemplu, există o dezbatere majoră privind aspectele pozitive, mai puțin pozitive și negative. Există un aviz care spune clar că acel acord ar trebui revocat, fiindcă Există aspecte privind prețurile și cotele care nu au fost soluționate și apoi, domnule comisar, îmi puteți spune dacă există planuri în viitorul apropiat pentru ceea ce Parlamentul numește o schimbare a reglementării prețurilor de referință pentru legume și um, alimente. În decembrie, cotele pentru tomate din Maroc s-au dublat Asta înseamnă că uh, în 25 luna aceasta roșiile vor trebui vândute sub prețul, sub costul pe care l-au consumat. Iar uh, Sper că în 2012 să nu trebuiască să vorbim despre banane și ca atunci, în sfârșit, să terminăm acest subiect al bananelor. Asta înseamnă că vom avea o situație bună în acest sector, dar totodată că Comisia va îmbunătăți situația financiară. Pe lângă evaluările necesare, privind reducerea tarifelor, trebuie să țineți minte că în 2012 sperăm să nu vorbim despre banane, ceea ce va însemna că am avut un acord bun cu compensări. Mulțumesc, domnul Iar și apoi domnul Garcia, doamna Garcia Perez. Mulțumesc domnule comisar, pentru că ați venit să vorbiți cu noi în această comisie. Am o întrebare foarte rapidă. Am bucurat să vă aud vorbind despre propuneri legislative publicate doar atunci când va fi finalizată perspectiva financiară. Oare asta înseamnă că dacă perspectivele financiare sunt amânate, și propunerile legislative pentru reforma PAC vor fi amânate? Mulțumesc. Doamna Garcia Perez și domnul Le Foll. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar a vorbit despre pachetul privind calitatea. Am auzit o serie de opinii vis-a-vis -vis de acest subiect. Chiar această după-amiază vom avea un atelier pe această temă și sper că, datorită eforturilor acestei comisii, să putem ajunge la un acord cât mai repede cu putință, dar rămân însă ă, încă deschise unele subiecte. Odată ce acest pachet privind calitatea va intra în vigoare, va trebui să hotărâm ă, cum să procedăm cu promovarea. Toți antevorbitorii au vorbit despre acest lucru, deci nu voi intra în detalii, dar aș dori să vă întreb, fiindcă este un subiect care rămâne deschis și vorbim despre promovarea valorii adăugate, trebuie să avem o strategie agilă și eficientă care să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Vorbim despre valoarea adăugată pentru agricultura și consumatorii europeni, atât în Uniune cât și în afara Uniunii și toată lumea trebuie să conștientizeze acest lucru cât mai repede cu putință. Mulțumesc, Stefan Lofol și apoi Papostamcos. Eu vreau să spun mai multe lucruri cu privire la această agendă pe 2012. Două elemente. Calitatea, mai întâi, este foarte importantă. Cred că trebuie să fim atenți la faptul că astăzi există o voință de a reduce, de a diminua semnele de calitate și, în special, produsele de calitate. Este valabil în special pentru lapte și în pachetul uh, privind laptele voi putea depune o serie de amendamente. Există un adevărat pericol și spun acest lucru uh, făcând apel la Comisie să fie atentă la toate semnele de calitate, fie că e vorba de OMC, fie că e vorba de acordurile comerciale sau de aceste două propuneri. Deci, pachetul calitate și pachetul lapte sunt legate în ceea ce mă privește și trebuie să avem grijă la acest aspect. Vis-a-vis -vis de problema reformei și a raportului uh, DES, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar. Trebuie să fim clari, trebuie ca linia definită să fie lizibilă. Nu putem să ne tot întoarcem, să mergem la dreapta sau la stânga. Trebuie să avem o discuție și dacă Albert dorește să discutăm acest lucru înainte, o putem face, dar eu cred că este foarte important să stabilim o linie clară pentru ca, în cadrul pachetului legislativ, să nu există surprize pentru agricultori. Mulțumesc, Stefan. Papa Stamcos urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că nu îl pun pe domnul comisar în uh, categoria comisarilor condescendenți, ci a celor deschiși la cooperare. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vis-a-vis -vis de acordul Mercosur în special, săptămâna trecută Parlamentul European a adoptat raportul meu privind agricultura și acordurile internaționale, care spune clar că studiile de impact trebuie făcute publice înainte de schimburile de ofertă, fie că este vorba de Mercosur sau de Canada, de India și așa mai departe. Asta uh, și dat fiind faptul că uh, sunteți sensibili la voința parlamentară, veți ține seama de acest lucru. Știți că nu putem niciodată uh, a ști care va fi rezultatul negocierilor, dar se spune clar că există o legătură între aceste rezultate și uh, rezultatele negocierilor cu țările Mercosur. Apoi, ați vorbit despre zahăr. Da, Comisia nu a reglementat, ci a propus dar predecesorul dumneavoastră a fost cel care a insistat pe acest subiect, iar administrația birocratică a Comisiei a generat pierderi de locuri de muncă și a permis Braziliei și altor state să fie stăpâne chiar pe această piață, creând un sistem oligarhic și acest lucru nu este unul onorabil nici pentru Comisie, nici pentru Parlament, nici pentru Uniune în general. Mulțumesc. Domnul Olescetchi. Ne bucurăm că aceste propuneri ne vor fi prezentate cât mai repede, să sperăm că la începutul toamnei și nu la sfârșitul ei. Vom uh, discuta diviziunea bugetară pe, prima, pe primul și al doilea pilon, dar dați-mi voie să subliniez foarte clar că propunerile dumneavoastră se referă la promovarea produselor, la protecția mărcilor uh, comerciale și la calitatea alimentelor. Acestea sunt aspectele cele mai importante și uh, mă bucur să aud ideile dumneavoastră vis-a-vis de ele. Dacă doriți să-i susțineți pe agricultorii în situații dificile, atunci niciunul dintre cele două uh, piloane nu vor rezolva această problemă pe termen lung situația poate fi schimbată doar dacă ei își pot vinde produsele. Produse de înaltă calitate și dacă ei primesc un preț bun pentru aceste produse. Asta va însemna că politica agricolă comună și eforturile noastre de aici nu sunt zădărnicite. Sperăm ca, producția, ca structura producției să se schimbe și să creștem calitatea vieții agricultorilor. De aceea, sunt foarte interesat să văd cum vom continua lucrările în domeniile pe care le-am menționat, deci calitatea și promovarea. Mulțumesc! Ten, poi, glass. Mulțumesc, domnul Dantan, are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru că ne ascultați. Cu toții suntem, bineînțeles, concentrați pe viitor și pe pregătirea noii PAC, dar între timp se, nu trebuie să uităm, între timp ce ne concentrăm pe viitor, nu trebuie să uităm prezentul. Nu vrem să constatăm mai târziu că am făcut risipă. Uh, Parlamentul a spus într-o rezoluție că sectorul vitelor, uh, sectorul creșterii animalelor este în pericol, în timp ce sectorul uh, cerealelor se descurcă uh, poate prea bine. De ce să așteptăm până în 2014 pentru a reforma sistemul? Nu cred că e bine. Prețul la care au ajuns astăzi cerealele arată că 600 uh, de euro pe hectar este prea mult. Trebuie să spunem că dacă prețul uh, anumitor produse alimentare depas, depășesc uneori o dată sau chiar de două ori prețul intervenției, uh, trebuie să facem ceva pentru a-i ajuta pe cei care chiar sunt în situație de dificultate, pentru a crește, cei care cresc animale, fermierii de animale, uh, Uh, mai au puțin și uh, or să se prăbușească ca niște muște. Cred că în cadrul programului de lucru din acest an este necesar să luați decizii ferme care să reprezinte semne transmise, mesaje transmise pentru viitor agricultorilor și tuturor celor care se ocupă la Parlament de buget. Trebuie să ne luăm măsuri de siguranță pentru viitor prețul cerealelor este mult prea mare, iar, cel al, iar sectorul uh, crescătorilor de animale se prăbușește. Mulțumesc, Michel, domnul președinte. Domnul Clas are cuvântul. Doamna Clas. Mulțumesc, domnule comisar pentru prezență. Este și uh, problema uh, organizării comune a pieței pentru vin, o problemă rămasă în discuție. Am uh, planificat o directivă pentru 2015 în legătură cu acest subiect. Am fost de acord cu acest lucru cu condiția să avem un raport interimar în 2012. Vă rog să prezentați acest raport nou. La momentul de față avem uh, date depășite din 2004 și am văzut modificări în uh, organizarea comună a piețelor. Am văzut că a fost uh, că s-a renunțat la alocarea anumitor uh, suprafețe de pământ special, pentru, de teren special pentru acest uh, subiect, e evident că avem nevoie de o nouă evaluare de impact. Cred că trebuie să învățăm din experiențe și uh, vreau să vă spun că acesta a fost mesajul pe care l-am primit în mod repetat din partea viticultorilor din sectorul meu. Uh, eu... Doamna Patraon Neveș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, una dintre principalele mele preocupări astăzi este pachetul privitor la lapte. Principala problemă pe care am identificat-o este că el nu acoperă subiectul distribuției. Toate celelalte, toți ceilalți agenți din uh, lanț uh, sunt cu mâinile legate și astfel pachetul laptelui nu va rezolva problema pe care ar trebui să o rezolve. Aceasta este opinia generală printre producătorii de lapte. Având în vedere inițiativa excepțională, excelentă de care am auzit, a unei promovări a produselor alimentare printr-un program, um, putem spune că și aici avem o problemă similară. Comisia pentru Agricultură, comisarul pentru uh, agricultură trebuie să lucreze și cu alți comisari, cu alte portofolii, de exemplu cu Comisarul pentru Drepturile Consumatorilor. În legătură cu viitorul uh, pachetului laptelui și în legătură cu promovarea produselor, vom avea oare politici agricole de succes care să aibă și o dimensiune orizontală, astfel încât să permită ajungerea la acorduri mai largi? É efetivamente o POSEI o único mecanismo, o único instrumento que as regiões ultraperiféricas têm para restabelecer. Trebuie să vă spun că avem un singur instrument uh, pe care îl putem folosi în uh, regiunile ultraperiferice pentru a restabili egalitatea cu restul Uniunii Europene. Deci cred că trebuie să acordăm uh, un important, o importantă atenție acestui program foarte uh, crucial. Doamna Caniete, Caniete are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, permiteți-mi să revin asupra reformei PAC, unul dintre uh, subiectele cele mai importante pentru uh, fermierii europeni. Aș vrea să clarificați următoarea chestiune. Care este percepția dumneavoastră? Cum înțelegeți perioada de tranziție? Cât de lungă poate fi ea? Pentru că avem mai multe propuneri pentru 2020 și chiar pentru 2025. Reforma PAC precedentă a fost introdusă într-o perioadă de tranziție de patru ani. Eu aș propune să reflectăm asupra posibilității ca fermierii acelor state membre care în actuala perioadă financiară primesc uh, plăți directe sub uh, media europeană să beneficieze de o perioadă de tranziție mai scurtă. Și ultima chestiune este uh, acea, acel criteriu obiectiv al reformei PAC. În uh, raportul care a fost uh, adoptat în urmă cu un an, am fost cu toții de acord că plățile directe trebuie să includă criterii obiective. Eu vă rog să ne împărtășiți poziția dumneavoastră în legătură cu aceste criterii obiective pentru reforma PAC. Vă mulțumesc! Bine, grazie a tutti gli intervenuti, si è trasformato in una sorta di question time. Mulțumesc tuturor uh, persoanelor care au intervenit. Uh, adresăm foarte multe întrebări uh, domnului comisar. Acum Dacian Cioloș are și posibilitatea de a răspunde, după care ședința noastră se va încheia și ne vom revedea la ora 3 pentru uh, atelier. Uh, le regim de, de prom- Mulțumesc. În legătură cu regimurile de promovare, nu voi uh, reveni cu elemente noi față de ce v-am spus deja. După cum am spus, lucrăm la acest proiect încă, dar toate elementele, Cartea Verde și comunicarea, vor fi uh, disponibile înainte de pregătirea pachetului legislativ. Dacă vă spun că lucrez acum la acest subiect, cred că puteți înțelege că nu pot să vă pornizez acum toate aceste elemente pentru că lucrările nu s-au încheiat. Imediat ce totul va fi gata, uh, veți avea dosarele pe masă. Bineînțeles, vom ține cont de specificitatea anumitor sectoare, anumitor uh, produse, vin, fructe, legume, toate aceste sectoare care beneficiază de instrumente eficiente la ora actuală. Nu intenționăm să le eliminăm dacă ele funcționează bine. Dacă nu merg, vom analiza de ce nu merg, care este gradul de specificitate. Ehm, trebuie să menținem pentru acele sectoare, astfel încât să avem o abordare ehm, coerentă. Dar așa cum ehm, am fost și pentru, cum a fost și în cazul calității, nu vom distruge lucrurile care merg. De fiecare dată când discutăm, indiferent care este subiectul, profitați de ocazie pentru a reveni asupra elementului reciprocității relației noastre și a controlelor la, uh, fronti la frontieră. Faptul că trebuie să rezolvăm aceste probleme nu înseamnă că, așa cum a spus și doamna Rainer, trebuie să avem și o abordare ofensivă când e cazul. Și acum este cazul. Avem uh, produse care se vând, uh, care sunt căutate pe piețele internaționale, deci trebuie să folosim toate instrumentele pentru a le promova. După cum am spus, avem o politică europeană de control la frontiere care este aplicată de uh, autoritățile de control la frontieră uh, ale statelor membre. Problema este reglementarea și uh, sau poate că modul în care reglementarea, regulile sunt aplicate. Dar dacă problema este aplicarea, atunci Comisia trebuie să se ocupe de acest lucru. Trebuie să vedem însă și cum autoritățile spaniole sau italiene sau alte autorități își fac datoria. Nu voi arăta cu degetul un stat, membru sau altul, pentru că are probleme, dar uh, realitatea e că la nivelul acela al statului membru și al aplicării trebuie să fie rezolvată situația. În legătură cu modul în care vor evolua lucrurile la Consiliu, eu nu vreau să fiu purtătorul de cuvânt al președintelui în exercițiu al Consiliului. Dacă îl uh, dacă invitați uh, președintele în exercițiu al Consiliului la comisia dumneavoastră, vă poate spune personal cum evoluează lucrurile. Eu vă spun că la reuniunea Consiliului, unde vom avea sarcina de a uh, adopta concluziile privind comunicarea Comisiei uh, pentru Reformă, eu pot să vă spun despre acest subiect, dar nu vă pot spune mai mult. Euh, avec le livre vert et après avec la communication, ça sera... În legătură cu uh, întrebarea doamnei Reiner, uh, odată ce vom avea uh, cartea verde, vom putea uh, lansa discuția astfel încât toată lumea să poată participa pe marginea acestei propuneri de politică de promovare. Am încercat mereu să uh, creăm ocazia pentru discuții, pentru dezbateri. Uh, Tocmai de aceea am insistat să avem cartea verde înainte de comunicare. Avec euh, les heures, je prévois pas un instrument Domnule Regner, în legătură cu ouăle, eu uh, nu uh, îmi dau seama care ar fi un instrument specific pentru ouă, dar ele se vor regăsi în programul nostru de promovare. Mai mult nu vă pot spune acum, însă eu știu că sunteți interesat în mod deosebit în acest sector. Dar în ceea ce privește politica de promovare, eu nu am uh, în vedere un sector sau altul. Uh, toate sectoarele vor putea, în mod egal, să folosească acest instrument în funcție de necesități. Domnul Schierski, uh, nu e vorba că aș avea nevoie de 5 luni ca să diger ideile lui Lev- domnului Lewandowski. E vorba de idei legate de buget, dar eu și nu numai eu, ci și Comisia are nevoie de timp pentru a finaliza studiul de impact și consultația între servicii. Nu putem finaliza această consultație dintre servicii înainte de a-i introduce în pachetul legislativ elementele din propunerile bugetare. De aceea există acest decalaj. Pentru că nu putem uh, anticipa uh, totul. Sunt procese, proceduri care nu pot să fie comprimate, pur și simplu. În privința inovărilor în agricultură, acesta este un element despre care am vorbit în repetate rânduri. E vorba de un uh, aspect care va fi foarte prezent. În ceea ce privește sărăcia, uh, penuria rurală, uh, vom face totul pentru a ajuta acest domeniu, dar cred că cei care sunt aici, nu dorește nimeni din cei prezenți să transforme PAC într-un instrument de politică socială. E vorba de uh, un instrument uh, economic care cu siguranță va avea consecințe și asupra celorlalte sectoare. Trebuie să ne coordonăm și cu siguranță vom găsi uh, cea mai bună metodă de a asigura o coordonare a fondurilor. Întrebarea domnului Bove. Cum să promovăm produsele europene când suntem atacați de importuri? Cred că, deși această politică de promovare nu va aduce răspunsuri la toate întrebările, opinia mea este că consumatorii nu știu încă că pot exista produse, ă, diferențe între produsele europene și produsele care vin din exterior. Și cred că aici trebuie să acționăm, aici avem ă, mult de lucru dacă sunt bariere pe care nu le putem introduce dintr-un motiv sau altul, cred că putem cel puțin deschide ochii consumatorului european pentru ca el să facă o alegere informată, să știe care sunt elementele uh, care compun alegerea sa. Deci trebuie să luăm măsuri pe plața internă pentru ca consumatorul să fie informat, să știe care sunt diferențele între produsele noastre și cele importate. Euh, Monsieur Dorfman, je pense avoir euh, répondu en partie aussi à vos questions. Domnule Hoffman, cred că am răspuns parțial la întrebările dumneavoastră, deși uh, nu uh, vă pot răspunde la toate, pentru că încă ne gândim la aceste propuneri referitoare la promovare un regulament orizontal, după cum am spus, asta nu înseamnă că nu vom ține cont de specificitatea fiecărui sector sau fiecărui produs. Pentru vin, fructe, legume avem la ora actuală deja instrumente separate, dedicate. Pentru fructe și legume avem uh, instrumente gestionate de organizațiile producătorilor. Dacă ele funcționează bine, nu le vom uh, elimina, dar probabil că vom uh, dezvolta elemente complementare care să poată fi adopta, adaptate la alte sectoare și sectorul fructe, legume, ca și sectorul vinului vor beneficia și ele. Bineînțeles, există și elemente specifice care țin de sănătate, de protecția consumatorului, de, de, pentru vin, de exemplu, nu putem uh, schimba o uh, legislație care există deja, care este în vigoare, dar vom încerca să promovăm în mod optim aceste produse și vinul, ținând cont în același timp de legislația în vigoare. Eu nu vă propun, eu nu voi modifica această legislație, nu eu sunt acela care o va face. Puteți discuta acest lucru cu comisarul Dali. El știe mai multe des, decât mine despre impactul creșterii asupra uh, sănătății consumatorului. Nu am uh, un instrument uh, de a modifica, nu, nu dispun de mijloacele de a modifica legislația dintr-un alt domeniu. Nu îmi cereți să fac imposibilul. Cereți-mi să fac posibilul și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a face acest lucru. Uh. Bon, euh, toute une uh, série de questions sur l'accord. Acum o serie de întrebări în legătură cu acordul cu Marocul, regulamentele în legătură cu fructele, legumele, roșiile și așa mai departe. În ceea ce vește Marocul, aș dori să spun un singur uh, lucru. Mingea este acum în terenul dumneavoastră. Aici se discută acordul. Același lucru aș dori să spun și uh, în legătură cu alte propuneri uh, legislative. Pentru lapte au existat anumite comentarii. Uh, ori propunerile legislative sunt aici, sunt acum în Parlament și în Consiliu. Dumneavoastră trebuie să vă jucați rolul. Acordul cu Marocul, așa cum a fost el negociat și protejarea prețurilor de intrare, uh, presupun uh, o uh, protecție câtă vreme autoritățile naționale aplică aceste norme în controlele la frontieră. Nu putem trimite funcționarea Comisiei să facă treaba autorităților naționale în ceea ce privește controlul la frontiere. Există instrumente pe care le avem și trebuie să le folosim mai mult. Cât privește bananele, nu uh, e intenția mea să conduc un război. Eu sunt uh, pacifist uh, și probabil ați remarcat uh, deja asta. Prin urmare, intenția mea nu este să promovez sau să continui un război în ceea ce privește bananele. Acesta este cu totul alt subiect. Domnule, iar acum, sigur că pentru a putea conchide activitățile în legătură cu pachetul legislativ legat de PAC, trebuie să existe decizii bugetare. Acest lucru este evident. Nu putem spune că am încheiat activitatea la pachetul legislativ PAC fără să avem o decizie finală în legătură cu perspectivele bugetare. Din contră, însă, mă gândesc că există foarte multe lucruri în conținutul reformei asupra care am putea face progrese, asupra care am putea ajunge la un compromis uh, politic și am putea lua decizia uh, uh finală odată ce uh, vom avea deja decizia în legătură cu pachetul uh, financiar. Prin urmare, trebuie să vedem cum evoluează lucrurile. E clar că între cele două există o legătură. În ceea ce privește Mercosurul, domnule Papa Stamkos, e bine, în legătură cu această întrebare, e adevărat că e responsabilitatea mea să pregătesc acest studiu de impact, să pregătesc uh, oferta, însă în ceea ce vește maniera de prezentare acestor uh, informații, trebuie să mă pun de acord uh, cu domnul comisar de Gucht, pentru că putem prezenta studii de impact, dar nu doar pentru sectorul agricol. Trebuie să vedem cum tratăm problema studiilor de impact pentru ansamblul sectoarelor pentru care negociem. Însă am luat notă de solicitarea dumneavoastră și voi încerca să mă coordonez cu colegul de Gucht care mm, se ocupă de acest dosar. Apoi, în ceea ce privește zahărul, mm, aș dori să spun mm, doar că atunci când vorbim despre performanța sectorului zahărului din Europa, sublin faptul că jocul e făcut de brazilieni, Uh, e de menționat faptul că sectorul zahărului european este performant, pentru că avem uh, întreprinderi competitive pe piața uh, internațională. În fața noastră avem și o reflecție legată de zahăr în cadrul reformei PAC. Va trebui însă să vedem care vor fi cele mai bune instrumente pentru a putea oferi elemente de protecție necesare sectorului nostru, însă fără a uh, împiedica sectorul să profite de oportunitățile pieței. Dacă există cerere, atunci uh, Aici uh, Brazilia uh, sau alții pot să ocupe un loc pe care noi nu-l ocupăm din cauza anumitor limite. Prima trebuie să reflectăm într-o manieră foarte serioasă la modul în care putem gestiona, pe de o parte, nevoia de securitate dublată de un control administrativ al sectorului și, de altă parte, oportunitățile oferite de piață. Domnule Dantin, cred că am mai spus deja într-o plenară a Parlamentului, faptul că statele membre deja au uh, posibilitatea de a asigura uh, un mai bun echilibru între uh, sectorul produselor vegetale, cereale și creșterea animalelor prin intermediul ajutorilor directe. Pentru porc și uh, carne de pasăre știți că există anumite instrumente pe care le avem deja. Când discut cu aceste sectoare, nu am niciodată impresia că să solicite regulamente foarte stricte pentru aceste sectoare. Sunt, într-adevăr, încă lucruri de făcut, sunt conștient de acest lucru, însă putem să facem propuneri legislative cu care să mergem mai repede decât uh, uh cu pachetul legislativ care vizează reforma PAC, câtă vreme ține minte faptul că trebuie să trecem prin uh, codecizie, ceea ce înseamnă cel puțin 18 luni. Deci trebuie să vedem în ce manieră folosim această reformă pentru a uh, revedea cele mai bune instrumente pentru acest sector. Trebuie în același timp să respectăm uh, dorința lor de a beneficia de o piață care le este uh, favorabilă. E vorba despre uh, sectorul porcului și sectorul uh, uh, păsărilor. Doamna Patrao Neves, în ceea ce privește pachetul legat de lapte, răspunsul este același. Mingea este în terenul dumneavoastră acum. Trebuie ca Parlamentul European să ia o anumită poziție. Cât privește POSEI, uh, da, POSEI există, nu am intenția să îl elimin, uh, însă va mai trebui să discutăm uh, în legătură cu modul în care putem să folosim aceste instrumente într o manieră cât se poate deficientă pentru a putea răspunde la întrebările care se ridică. Doamna Calniete, acum în legătură cu perioada de tranziție, E bine, mă gândesc că nu putem decide acum asupra unei perioade de tranziție care să fie mai lungă decât perioada bugetară. E clar că aceasta nu poate să depășească uh, perioada bugetară. Deja aici avem de-a face cu o limită. Uh, apoi uh, vom discuta despre această perioadă de tranziție în propunerea legislativă. Comisia va propune o perioadă de tranziție cu anumite argumente dar uh, apoi sunt aproape convins că acesta va fi unul dintre punctele care vor fi discutate intens între Consiliu și uh, Parlament uh, și în același timp cu Comisia după aceea. Apoi, cât privește criteriile obiective, da, analizăm posibilitatea de a folosi mai multe criterii, facem simulări cu mai multe criterii. Însă această problemă nu este una majoră, pentru că știm că cu aceste criterii obiective ajungem până la urmă să consolidăm decalajul care deja există între statele membre. Prin urmare, trebuie să vedem ce tip de criterii folosim, cum anume le folosim și pentru ce uh, obiective. Pentru că dacă dorim să ajungem la convergență, o convergență care să ia în considerare diferențele existente între condițiile de producție dintr-un stat membru sau dintr-altul, probabil că ar trebui să reflectăm la anumită combinație adică să avem criterii obiective cu o anumită abordare care să meargă înspre o mai mare uh, convergență, înspre o reducere a decalajelor. Însă acestea sunt aspecte asupra cărora vom reveni în legătură cu propunerea legislativă. Aștept cu nerăbdare ideile și propunerile dumneavoastră în uh, proiectul de uh, raport pe care îl pregătiți acum. Sper că am uh, răspuns la toate întrebările, chiar dacă am depășit puțin uh, timpul. Uh, doream să răspund pentru a nu mi se reproșa încă o dată că nu sunt deschis și că nu răspund întrebărilor adresate. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră. Ați demonstrat încă o dată, prin răspunsul la aceste întrebări, că sunteți deschis. Vom începe cu pachetul privind uh, produsele lactate la ora 3, deci vă rog să fiți uh, punctuali.